So, ich bitte alle Kollegen Platz zu nehmen. Stimați colegi, vă rog să vă luați, să luați loc și să vă pregătiți cartelele de votare. So, bevor wir, bevor wir starten, Înainte de a începe, aș dori să le urez bun venit vizitatorului la Grostet. Ei, se află, ei sunt din regiunea Ron și precum și din zona Alpilor. Și mai avem un grup invitat de către Richard Zeber din Tirol și din Vorarlberg din Austria. Vă urez tuturor bun venit. Iar acum vom începe cu votarea. Aveți cartele pregătite. Începem cu raportul USCHI, nivelul sonor al autovehiculelor. Am deschis votul. Votul s-a închis. Prin urmare, se adoptă 45 pentru, 11 împotrivă. Domnul Uschi, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumim, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. A fost un raport foarte dificil. Aș dori să-i mulțumesc și să le mulțumesc și reprezentanților Comisiei și Consiliului. A durat foarte multă vreme până să ajungem la un acord, însă cred că avem un compromis foarte bun. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Știm cu toții de ce a durat așa de mult. Continuăm acum. Avem raportul doamnei Gardini. Amendamentul 4. Pentru, Împotrivă. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. Amendamentul 21. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7, partea 1, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte de la 7, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 20, 33 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că ar putea fi adoptat, dar să verificăm electronic. 24 s-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, Abțineri? Nu a fost foarte clar. 26, votare electronică. A votat, s-a deschis votul, s-a închis votul. Acum e corect. 41 pentru, 9, 41 ă, pentru, 19 împotriva, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva,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 1 se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum avem un vot electronic final. S-a deschis votul, a votat toată lumea, votul s-a închis. 54 pentru, 0 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportoarei noastre, doamna Gardini. Acum trecem la Weiter geht's. Trecem mai departe cu raportul doamnei Antonescu 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, vot electronic. La amendamentul 18 s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. În mod clar se respinge 19 pentru, Împotrivă. Abțineri să verificăm și aici electronic. Să deschis votul pentru 19. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 22 pentru, împotrivă, abțineri nu este clar, vom vota electronic amendamentul 22. Să deschizi votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. La 22 se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 și 24 pentru, se adoptă. 3 și 25 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri Cred că va trebui să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 4 și 26 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 eh, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 29 pentru, împotriva, abțineri se respinge 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 și 5 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6 și 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7 și 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțin, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, vom vota electronic. 36, vot electronic, s-a deschis, s-a închis, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 și 8 sunt identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 9 și 39 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 10 și 40 pentru, împotriva, abțineri, nu este clar, vom vota electronic, amendamentele 10 și 40 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, să verificăm amendul 44. S-a deschis votul pentru 44, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 45 pentru, împotriva. Abțineri se respinge. 46 pentru, împotriva. Abțineri se respinge. 47 pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, votare electronică, la 48 s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 12 este caduc, trecem la 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 14 pentru, împotriva, abțineri, nu este clar, votăm electronic amendamentul 14, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 15 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 16. Nu votăm aici, așadar trecem, drăge, este caduc, ajungem la votul final. Vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă un singur vot împotrivă. Iar acum trebuie să votăm din nou S-a deschis votul, a votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Iar acum, în ceea ce privește articolul 7, regula 70, dacă dorim sau nu, articolul 70. Da? Văd că unii oameni dau din cap. S-a deschis votul. Pentru a da mandatul s-a a votat toată lumea. Sunt doi care nu doresc să voteze, s-a închis votul. 60 pentru, 3 împotrivă. Felicitări, doamnă Antonescu și baftă la negocieri. Jetzt geht's weiter. Mergem mai departe. Supunem votului raportul cu privire la miere. Este un raport complicat, un vot complicat. Poate că ar trebui să facem o mică pauză, să vedem cum vom vota. 37, 38, 60 pentru, împotrivă, vom verifica electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 45 pentru, împotriva, se respinge. 39 și 40 pentru, împotriva. Vom verifica electronic. 39 și 40, așadar, a votat toată lumea, să deschid votul. Votul s-a închis. Se adoptă. So, wir können weitermachen. Putem merge mai departe. Avem amendamentul 46 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica electronic. 46. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm. 43 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 49. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Consolidat U, abamenament consolidat 1 pentru, împotrivă, adoptat. Continuăm acum. 61, 62 și 7 de la Agri pentru, împotriva, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, obțineri, se respinge, 9 pentru, împotrivă, obțineri, verificare electronică. S-a deschis votul pentru 9. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm acum cu 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm electronic. 21. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Bine că am verificat. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic. 22. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Treizeci cinci pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm electronic 19-le. S-a deschis votul. Am votat toată lumea, votul s-a închis. Într-adevăr se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ar trebui să ne bucurăm pentru faptul că avem o dată vreme cu soare. Trecem acum la 24 pentru, împotriva, se respinge. Iar acum putem trece în mod direct la primul vot final. Ca de obicei, vom vota electronic. Să deschizi votul. Și acum uh, asupra proiectului raport amendat. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Votul s-a închis. 47 pentru, 17 împotrivă, abținere. Continuăm. Acum, proiectul de rezoluție. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 47 pentru, 15 împotrivă. Se adoptă. Iar acum voi da cuvântul raportorului nostru, doamna Garling. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Nu, nu cer un mandat. Doamna Gerling mi a spus că nu dorește un mandat. Nu văd pe nimeni care ar dori un mandat de negociere. Prin urmare, am încheiat votul acesta aici. Și vom continua cu următorul raport. Felicitări raportoare, așadar, mergem mai departe. Raportul domnului Chris Davis. Cei care părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, ca să putem vota liniștiți și acest raport. Începem? Amendamentul consolidat 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Verificăm cine este pentru împotrivă. Abține, verificăm și electronic pentru că nu este clar din sală. Deci 25, deschidem votul. Ați votat toți, închidem votul. Se adoptă. Amendamentul consolidat 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? PP-ul nu a votat. Verificăm electronic 2. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 37 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, nu este clar. Verificăm electronic. 37 așadar. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Este respins. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu este clar. Verificăm electronic. 45. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verzi au majoritatea și au patru voturi împotrivă. Poate mai vrea cineva să voteze. Haideți să verificăm electronic amendamentul Consiliul de 7. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. 54. Cine stă pentru? Se respinge. Amendamentul consolidat 5. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic și acum. Amendamentul consolidat 5. Votul este deschis. Ați votat toți. Votul este închis. Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul consolidat numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic numărul 6. Votul este deschis. Ați votat toți. Închidem votul. se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70, 69. Cine este pentru? Împotrivă. 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Ca și 79 anteriorul. 82 cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Vom face totuși o verificare electronică la 86. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Verificăm 87 electronic mai întâi. A votat toată lumea. Închidem votul. 88 acum pentru împotrivă. Se respinge. Amendamentul Consiliului numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru? Să verificăm electronic 97 mai întâi. Votul este deschis. A votat toată lumea? Se închide votul. Fără comentarii. Amendamentul consolidat 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Dar vom face o verificare electronică, amendamentul consolidat 12. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. ...118 și 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. 120. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 122. Verificăm electronic 121. A votat toată lumea? Se închide votul. Este respins. 122. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 123 și 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 126. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 125. Pentru, împotrivă, abțineri este respins. 127. Nu. 130 și 129. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se resping. 100 și 132. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este clar. Vom face o verificare electronică. 132. A votat toată lumea. Se închide votul. Este respins acest amendament. 133. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este clar. Verificăm electronic. 133. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, nu este clar, verificăm electronic, 135, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 136. Cine stă pentru? Împotrivă? Nu este clar. Verificăm electronic. 136. Votul este deschis. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul consolidat 15. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri nu este clar. Verificăm electronic. Votul este deschis.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 Ați votat toți? Votul este închis. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul ITRE. Pentru împotriva abțineri se respinge ceul. Trebuie să verificăm electronic considerentul C. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge considerentul C din partea ITRE. Considerentul D, ITRE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul E, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 2 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 pentru. Se cere verificarea electronică a numărului 10. Deschidem votul. Votul este închis. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. ITRE. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă, dar de fapt mai bine verificăm electronic. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Votăm acum electronic între uh, votul final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 51 de voturi pentru și 12 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări uh, Chris Davis, dar nu vă putem uh, oferi un, un mandat. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră care au contribuit în mod special la amendamentele consolidate, care au fost îmbunătățite foarte mult față de varianta mea inițială. Și acum uh, am transmis Comisiei un mesaj foarte clar și am lansat câteva idei care să sperăm că vor duce la măsuri care vor duce la îmbunătățirea uh, acestei tehnologii, care vor duce la reducerea emisiilor de carbon în atmosferă. Mulțumesc! Dann geht's jetzt weiter mit dem Mulțumesc. Mergem acum mai departe cu raportul Prodi. Da geht's jetzt gleich los mit Kompromiss 1. Dafür? Haideți să trecem la raportul Prodi, compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptăm Acum trecem la 55. Cine este pentru, împotrivă? Se pare că socialdemocrații nu nu sunt alături de noi, pare că se plictisesc. Cine este pentru 55? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ajungem astfel la amendamentele consolidate. Vot electronic. 4A. Vot electronic. Amendamentul consolidat 4A, pagina 7. Ați votat, votul este închis. Se adoptăm. Amendamentul consolidat 4B devine caduc, deci putem să trecem la 148 pe pagina 10 pentru împotrivă abțineri. Nu este clar, vom verifica electronic pentru 148. Votul este închis dacă toată lumea a votat. Se adoptă amendamentul consolidat 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Abțineri, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Comisia de ocupare 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 12 pentru, împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 1 o comisie de ocupare 1 pentru împotriva abțineri se adoptă și compromisul 11 se adoptă. Nu trebuie să votăm pe 9, compromisul 12 pentru abțineri Împotriva abțineri se adoptă. 20. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1. Vot pe părți 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum uh, votul final, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 60 pentru, 1 împotrivă, deci se adoptă. Felicitări domnului Vittorio Prodi. Vittorio, dorești să iei cuvântul? Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat și în special pentru ajutorul din partea personalului meu. Acesta a fost un, uh, un raport foarte dificil, a fost nevoie de foarte multe eforturi și cred că am ajuns la rezultate foarte bune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum vom trece la următorul raport, Pilar Ayuso. My one. Sorry. <laughs> Gut, es geht los mit IMCO. IMCO 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regi 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regi 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fem 8 pentru. Împotrivă. Abțineri nu este clar. Vom verifica Fem 8 prin vot electronic. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Votul este închis. 38 pentru, 21 împotrivă, se adoptă FEM 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă FEM 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri. Nimeni nu a votat aici. Haideți să votăm încă o dată. Este vorba de 59. Pentru împotriva abțineri se adoptă. FEM, compromis... Acum compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Suntem pe pagina 3 acum. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. În FEM 18 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Haideți să verificăm electronic FEM 18. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se respinge. Fem 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Votăm electronic amendamentul 74. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se respinge. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCOM. Devine caduc. 76 acum. Prima parte. Cine este pentru? A, nu, votăm doar uh, partea a doua pentru 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fem 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Fem 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul numărul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la 85. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 86. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Obsfem 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, IMCO 2 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul nou um, pentru împotrivă Președintele cere scuze, este vorba despre FEM 1 acum. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 99 pentru, 99 și 100 împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 102 pentru împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru împotriva abțineri se adoptă. 109 pentru împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru împotriva abțineri se adoptă 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 3 pentru, împotrivă, abțineri nu este clar, vom verifica electronic. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Votul este închis. IMCO 3. Se adoptă. 120. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 121 pentru. Îmi pare rău, devine caduc. 121, trecem la 122 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Încă 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 125 devine caduc, FEM 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, FEM 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 126 devine caduc, IMCO 12 devine caduc de asemenea, deci trecem mai departe la FEM 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge FEM 12 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Fem 14 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Fem 20 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Regi 3 pentru. Devine caduc. Ajungem la considerentul A. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva Abțineri se adoptă. 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 și 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva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 Trecem la compromisul 11. Compromisul consolidat 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri nu este clar. Verificăm amendamentul 32. Să votăm electronic. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Votul este închis. Se adoptă. Consoli... Amendamentul consolidat. Compromisul consolidat A. Cei, uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Pentru, împotrivă, abțineri se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 Votul final, vot electronic, votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. 62 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Foarte bine, felicitări! So, weiter geht's mit dem Bericht der Kollegin Esther de Lange. Trecem la raportul Esther de Lang. De Lang. Putem începe să votăm? 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. De fapt, nu este clar. Haideți să verificăm electronic amendamentul 43. Veți vota cu toții? Votul este închis. 27 pentru 33 împotrivă se respinge. Compromisul consolidat 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 49. Cine este pentru împotrivă? Abțineri? Nu este clar. Votăm amendamentul 49 electronic. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cineva, cred că folosește telefonul mobil sau se vorbește în sală, dar, dar mă deranjează. Vă rog, mulțumesc. Compromisul 6 acum.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 se, nu este clar. Haideți să votăm electronic. Votăm amendamentul 71 electronic. Ați votat cu toții, votul este închis. Se respinge cu 31 împotrivă. 72. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se adoptă 74 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă 75 pentru împotrivă. Abțineri? Nu este clar. Verificăm amendamentul 75 electronic. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri nu este foarte clar. Votăm amendamentul 80 electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 16 și 6, nu trebuie să votăm pe acestea, trecem la 86. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru. Împotrivă, abțineri. Nu este clar, votăm 87 electronic. Ați votat cu toții, votul este închis. Se respinge. 88. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94, 93, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 94, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, A, nu este clar, haideți să votăm electronic 94, prima parte. Ați votat cu toții? Se închide votul. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 95, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 96 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 97 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 98 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral numărul 1. La 98. Cine este pentru? Cine este pentru 98 comandament oral? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Votăm electronic. 107. A votat toată lumea? Închidem votul. A fost respins. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm electronic 101. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 114 pentru. Verificăm 113 electronic. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 1. Nu devine caduc 121 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 7 nu se votează. Trecem la Agri 14, dar nici acesta nu se votează. 124 Schnellhardt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 8 pentru, nu, devine caduc, spune președintele la fel și șapte, Trecem la 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131. Cu amendamentul oral. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm electronic 137. Votul este deschis. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140 pentru.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 Închidem votul. Se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, nu este clar, verificăm electronic, 24. Votul este deschis, a votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă.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 devine caduc. 33 pentru împotrivă abțineri este respins. 34 pentru împotrivă abțineri se respinge. 35 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 36 pentru nu devine caduc. 37 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Nu, verificăm electronic 41. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iertați-mă, spune președintele. Nu este clar. Vom verifica electronic 42. A votat toată lumea? Închidem votul. A fost adoptat. Trecem acum la votul final. Pe cale electronică, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Și felicitări, doamna Esther de Lange, 58 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă. So, jetzt haben wir Wildlife Crime. Iar acum avem de-a face cu criminalitatea la adresa speciilor sălbatice. Wildlife crime. Criminalitatea la adresa speciilor sălbatice. 19 pentru, împotrivă. Se adoptă 20 pentru, împotrivă. Adoptat 21 pentru, împotrivă. Se adoptă 22 pentru, împotrivă. Se adoptă 23 pentru, împotrivă. Se adoptă 24 pentru, împotrivă. Se adoptă 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru,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 se adoptă. 42 pentru, împotriva, se adoptă. 46 pentru, 47 de fapt, pentru 47 e nevoie de o verificare electronică? Nu? La 42 se cere o verificare. Vom vota electronic 42. Ne-a fost cerută această votare. A votat lumea, s-a închis votul. Așadar, 47 pentru, împotriva, abțineri, vom verifica. Verificăm amendamentul 47 electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Se respinge. 46 pentru, împotriva, se respinge. 43 este caduc. 45 și 44 împreună. Pentru împreună nu este clar. Vom vota electronic. 44 și 45 împreună. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, se respinge. 50 pentru, împotrivă, se respinge 51 pentru, împotrivă, se adoptă 52. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotriva, se adoptă 54 pentru, împotriva, se adoptă 55 pentru, împotriva, se adoptă 56 pentru, împotriva, se adoptă 57 pentru, împotriva, se adoptă 59 acum pentru, împotriva, se adoptă 60 pentru, împotriva, se adoptă 61 pentru, împotrivă, se adoptă 62 pentru, împotrivă, se adoptă 63 pentru, împotrivă, se adoptă 64 pentru, împotrivă, se adoptă 65 pentru, împotrivă, se adoptă 66 pentru, împotrivă, se adoptă 67 pentru, împotrivă, se adoptă 60 de 70 pentru împotriva, se adoptă. 71 pentru, împotriva, se adoptă. 73 pentru, împotriva, se adoptă. 72 pentru, împotriva, se adoptă. 74 pentru, împotriva, se adoptă. 75 pentru, împotriva, se adoptă. 76 pentru, împotriva, se adoptă. 78 pentru, împotriva, se adoptă. Nu? Nu este foarte clar, verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 77 pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă se adoptă, 81 pentru, împotrivă se adoptă, 82 pentru, împotriva, se adoptă. 83, nu? La 82 verificăm. Verificare electronică 82, a votat toată lumea. S-a închis votul. Foarte bine. la trecem la 83 pentru împotriva. Se adoptă. 84 pentru, împotrivă, se adoptă 85 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 1 pentru, împotrivă, se adoptă 2 pentru, împotrivă, se adoptă 3 pentru, împotrivă, se adoptă 4 pentru, împotrivă, se adoptă 5 pentru, împotrivă, se adoptă 6 pentru, împotrivă, se adoptă 7 pentru, împotrivă, se adoptă 8 pentru, împotrivă, se adoptă 10 pentru, împotrivă, se adoptă 9 pentru, împotrivă, se adoptă 11 pentru, împotrivă, se adoptă 12 pentru, împotrivă, se adoptă 13 pentru, împotrivă, se adoptă 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotriva, se adoptă. 16 pentru, împotriva, se adoptă. 17 pentru, împotriva, se adoptă. 18 pentru, împotriva, se adoptă. Iar acum votul final cu privire la întreaga rezoluție. Vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. 57 pentru, nicio abținere, două voturi împotrivă. Felicitări uh, co-sponsorilor acestei rezoluții și cu aceasta am terminat reuniunea noastră de astăzi. Ne vom revedea mâine la ora 9 cu coordonatorii și cu restul membrilor de la ora 10 cu doamna Connie Hedegaard de la Comisie. O seară bună tuturor și la revedere!